Uh, uh, Bună dimineața tuturor. Voi continua în suedeză, ca de obicei. Hej och välkomna allihopa till uh, den Doresc să vă spun tuturor bine ați venit la a doua parte a ședinței noastre. Ieri am uh, avut prima parte a ședinței comisiei noastre, am avut și voturi. Astăzi continuăm ședința cu punctul 15 de pe ordinea de zi. Alături de noi sunt reprezentanți ai Consiliului uh, Europei cu care avem uh, ocazia de a discuta Este vorba de un uh, acord care a fost uh, semnat de 21 de state, dar a fost uh, ratificat de, doar de Turcia. Am citit acest document. Nu știu dacă toată lumea a avut această posibilitate. Mie mi s-a părut a fi un text foarte bun. Și noi ne-am dorit întotdeauna ca și Comisia să elaboreze o directivă în legătură cu această temă. Este o directivă în care se regăsesc foarte multe dintre dorințele noastre. Tocmai de aceea este foarte interesant să discutăm această temă, să avem un proces de reflexie, să vedem cum putem uh, determina statele membre nu doar să semneze această convenție, ci și să o ratifice. Eu nu am dorit să vorbesc despre acest lucru, ci reprezentantul Consiliului Europei este cel care va primi cuvântul. Mă bucură că ați venit astăzi alături de noi. Săptămâna trecută am fost în uh, Albania, în Tirana, unde am discutat tocmai despre aceste lucruri este vorba de un manual pentru parlamentari în care li se explică parlamentarilor cum ar putea ei contribui pentru ca statele membre să ratifice această convenție. Am fost impresionat de eforturile și de munca dumneavoastră și vă salut și vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and uh, may I take the occasion to thank Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră și membrilor Comisiei FEM pentru că dați uh, Consiliul Europei această ocazie de a discuta despre această convenție și despre cum putem uh, progresa. Ideea acestui schimb de opinie a apărut deja cu ceva timp în uh, urmă la Strasburg, în momentul în care ne-am întâlnit acolo cu unul din colegii dumneavoastră. Sprijinul uh, europarlamentarilor este binevenit la Consiliul uh, Europei și este important și pentru intrarea în vigoare a acestei convenții. Am luat notă cu mare interes de eforturile dumneavoastră din acest punct de vedere, pentru că știm foarte clar că, de fapt, europarlamentarii sunt cei care au insistat să există o referință clară la acest tip de um, convenție, la raportul interimar referitor la situația drepturilor omului în uh, lume și în directivă se face, în directiva care se pregătește, există o referință uh, făcută la serviciile pentru victimele um, crimelor și ne bazăm în continuare pe uh, sprijinul dumneavoastră. Știm că v-ați uh, întors de la Tirana, unde ați avut uh, întâlniri cu reprezentanța Consiliului Europei o recunosc și pe doamna Clivetti, aici prezentă, care și dumnei s-a implicat în pregătirea adoptării acestei convenții. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea viitoare. Din păcate am adus doar câteva copii acestui uh, manual, nu am putut să aduc mai multe dar sunt sigură că vom găsi posibilități pentru a aduce mai multe exemplare din acest manual. Știm că ați discutat și cu domnul Bota despre posibilitatea de a organiza evenimente comune pentru a promova, promova această convenție. Aș trebui să vă aduc aminte că rețeaua parlamentară a, a adunării femei eliberate de violență este deschisă tuturor, deși dumneavoastră puteți participa la lucrările acestei rețele. Aceasta este una din prioritățile de pe următorii doi ani, promovarea acestei convenții, să ne asigurăm că ea este semnată și ratificată de toate statele membre. Nu doresc să vă spun prea multe lucruri despre această convenție, M-aș referi la câteva puncte care, din punctul nostru de vedere, sunt foarte importante. În primul rând, este primul și singurul instrument legal care există în Europa pe această temă, care se ocupă de problema violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în contextul drepturilor omului. Și din punctul de vedere al prevederilor regăsite în această convenție, putem să spunem că este cel mai avansat uh, instrument pe plan mondial. Există interes mare și din uh, partea altor organizații internaționale, uh, diferite organizații din cadrul ONU, care, pentru care această convenție a devenit un uh, standard de referință. Colaborăm îndeaproape cu toate aceste organizații pentru a promova această convenție nu doar în Uniunea Europeană, ci și dincolo de ea. Această convenție va intra în vigoare în momentul în care va fi ratificată de 10 părți semnătare. Este foarte frumos să avem acest instrument legal extraordinar, dar va rămâne un instrument uh, lipsit de orice putere dacă nu va fi ratificat și nu va fi pus în aplicare de statele membre. Deci avem nevoie de 10, 10 ratificări, 8 state trebuie să fie membre în Consiliul Europei. Convenția se bazează pe uh, patru <clears throat> pe patru elemente, pe patru piloni și trebuie să ne asigurăm că protecția victimelor este o prioritate. Se referă la femei și la fete, indiferent de origine, socială, statut imigrațional, orientare sexuală și așa mai departe. În plus, statele membre sunt încurajate să aplice această convenție tuturor victimelor violenței domestice și bărbaților și și copiilor. Și de asemenea se referă și la persoanele în vârstă. Există de asemenea un aspect important asupra căruia aș dori să vă atrag atenția. Această convenție își dorește modificarea atitudinilor și mentalităților și cere uh, aplicarea unor uh, politici integrate. Se pune un accent mare pe instituțiile care se ocupă de drepturile omului și pe societatea civilă. Statele, în momentul în care devin părți semnatare acestei convenții, sunt obligate să aibă o abordare cuprinzătoare a, a acestei uh, probleme, să includă toate instituțiile statului, ONG-uri și organizații din societatea civilă. Mm-hmm se stabilesc uh, mai multe infracțiuni uh, noi, de exemplu violență fizică, violență sexuală, inclusiv uh, violul, căsătorile forțate, avortul forțat, sterilizarea forțată și așa mai departe. O mare parte dintre aceste elemente se regăsesc deja în codurile penale ale statelor membre, însă nu toate dintre ele și statele membre trebuie să le includă în codul penal. printr-un me- mecanism de monitorizare ne vom asigura că această convenție va fi pusă în aplicare și că există un flux de informații între societatea uh, civilă și instituțiile statale. Care este rolul uh, Parlamentului? În articolul 7 uh, se cere aplicarea unor politici cuprinzătoare și se cere implicarea tuturor actorilor relevanți, inclusiv a parlamentarilor. Articolul 17. Implicarea Parlamentului în procesul de monitorizare. Parlamentelor naționale li se cere să participe la monitorizarea măsurilor de punere în aplicare acestei convenții și părțile semnatare la această convenție trebuie să, tra- să transmită un uh, raport parlamentelor respective. Deci parlamentele până la urmă au un rol foarte important. În plus, adunarea parlamentară a Consiliului Europei trebuie să monitorizeze în mod regulat punerea în aplicare a acestei convenții. După cum am spus, prin această convenție ne dorim să modificăm și atitudinile, mentalitățile și cadrul legal în fiecare stat membru. Și parlamentele au un rol foarte important din acest punct de vedere, de exemplu, prin uh, punerea în aplicare a tratatelor internaționale prin adoptarea legislației europene și respectarea standardelor internaționale. Care este situația cu statele membre ale Uniunii Europene? Pot să vă spun că în acest moment 14 state uh, din Uniunea Europeană au semnat această convenție. Polonia a anunțat că are intenția de a semna această convenție până la sfârșitul lunii. Dacă acest lucru se va întâmpla, vom avea 15 state semnatare din Uniunea Europeană. Este foarte important să exercitați presiune asupra statelor membre pentru a semna și ratifica această convenție și sperăm să ajungem cât mai repede la acest număr magic de 10 uh, ratificări care este rolul Uniunii Europene ca instituție și sper că colega mea de la Comisie că poate da mai multe informații. Pot să vă spun că Uniunea Europeană poate semna această convenție. Acest lucru este prevăzut la articolul 75, conform informațiilor pe care le avem acum. Există un, o reflexie de a semna această convenție și argumentul folosit este că majoritatea textului acestei convenții se regăsește mai degrabă, este mai degrabă de, de, de competența statelor membre. Dacă Uniunea Europeană va semna și ratifica această convenție de la Istanbul, va deveni o parte semnatară pe lângă statele membre. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să semneze și să ratifice această convenție pe lângă Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană va fi parte semnatară, atunci trebuie să se asigure că toată legislația europeană respectă Convenția de la Istanbul. Noi pornim de la premisa că Uniunea Europeană va semna și va ratifica această convenție și dacă acest lucru se va întâmpla, va exista un grad de armonizare mai mare în uh, combaterea violenței uh, împotriva femeilor și a violenței domestice. Există mai multe puncte deschise despre care aș putea să vă mai vorbesc, dar am dorit să vă spun pur și simplu care este perspectiva generală Știm că există o campanie organizată de Uniunea Europeană la care și noi uh, am dorit să participăm pentru că noi am avut, am organizat o campanie între 2006-2008 care a reprezentat baza pentru a pregăti această convenție. Din punct de vedere practic, aș putea să vă spun Câteva cuvinte despre evenimentele pe care le-am uh, organizat pentru a promova această convenție. Ne-am lăsat conduși de trei principii. În primul rând, să explicăm care sunt uh, prevederile acestei convenții, ce trebuie să facă statele membre în momentul în care au semnat și au ratificat această convenție, apoi să um, creștem gradul de cunoaștere a acestei convenții pentru ca statele membre să o semneze și apoi, această convenție ar trebui să fie promovată dincolo de statele membre care fac parte din Consiliul Europei. Cel mai important este ca această convenție să nu fie uitată în momentul în care se fac propuneri legislative. Ne-am concentrat foarte mult pe unele puncte cheie ale convenției, este obligatorie din punct de vedere legal, deci în momentul în care un stat uh, devine parte semnatară, nu mai ajunge o bună voință, ci statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a, a combate violența și pentru a duce în fața justiției pe făptași. Am organizat diferite evenimente în uh, Sarajevo, de exemplu, la care au participat state din regiunea respectivă. Am organizat o întâlnire la uh, Slovacia, în, în, la Bratislava, în Slovacia, unde au participat noi, la state ale Uniunii Europene, împreună cu altele. Și anul viitor, în ianuarie, vom organiza o întâlnire în Finlanda, la care vor participa toate statele nordice și baltice, plus Germania, Polonia și Federația Rusă. Și am uitat să vă spun că am avut uh, deja o conferință în Tbilisi, în Georgia, la care au participat țări din, uh, Caucaz, din zona Caucazului de Sud și din uh, Asia Centrală. Uh, și cred că cam aceasta a fost uh, încercarea de a promova această convenție și vom trece la pași mai concreți de asistare a statelor membre care doresc să ratifice această convenție și să o pună în aplicare. Deci cam atât am făcut din punctul de vedere al promovării și măsurile de asistare urmează. Chiar dacă un singur stat a ratificat această convenție, acest lucru nu înseamnă că nu există progres. De exemplu, Albania, Austria, Franța, Germania, Moldova, Malta, Portugalia, Spania, Slovacia și Ucrania, Ucraina se apropie de uh, ratificarea acestei convenții și în anul 2013 aceste state vor încheia procesul de analizare a implicațiilor acestei convenții și se vor apropia de ratificare. Deci până la sfârșitul anului 2013 probabil vom avea un număr mai mare de părți semnătare care au ratificat această convenție. Este nevoie, desigur, de o perioadă lungă de timp pentru că trebuie analizată în detaliu implicațiile financiare și juridice în urma ratificării acestei convenții. Există un cost, în mod evident, și trebuie să fim atenți să nu se, să nu se folosească această criză economică ca un pretext de neratificare a acestei convenții. Cred că dumneavoastră știți foarte bine că multe studii au uh, demonstrat că, până la urmă, costurile sunt mai mari dacă nu se ratifică această convenție. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări pe care le puteți avea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și sunt sigur că vor exista câteva întrebări. După cum am spus, mă bucură faptul că ați putut veni alături de noi astăzi. Doamna Clivet are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. O salut și eu pe fosta colegă din Consiliul Europei. Uh, astăzi sunt într-o situație privilegiată, cred eu, pentru că am uh, făcut parte din echipa care de-a lungul anilor uh, s-a bătut pentru ca această convenție să prindă viață în Consiliul Europei și a fost o luptă grea și îndelungată, Uh, care, iată, a fost uh, finalizat uh, cu mult succes, cred eu, și a fost o luptă extraordinară a Comisiei pentru Egalitate din adunarea parlamentară a Consiliului Europei, nu numai, dar de acolo au pornit lucrurile. Așa încât prezența dumneavoastră astăzi aici este extrem de oportună și, domnule președinte, eu sunt uh, convinsă că și dumneavoastră veți uh, fi de acord că este o luptă pentru care merită să ne angajăm și noi uh, Comisia FEM și să ajungem într-un punct în care aceste principii, reguli extrem de precise, spre deosebire de multe alte documente care ne parvin de la Consiliul Europei, de data aceasta avem o convenție puternică, Uh, care cuprinde nu numai chestiuni legate de prevenție, ci și chestiuni legate de sancțiuni, de măsuri concrete, ceea ce, uh, cred eu, explică și uh, prezența colegei noastre din, din Consiliul Europei, pentru că aici, la Bruxelles, se iau deciziile cele mai directe și cele mai concrete, care presupun inclusiv finanțare. Pentru că aș vrea să trec foarte rapid uh, în revistă câteva subiecte care mie mi se par extrem de importante din punctul de vedere al eficacității acestei, uh, aplicării acestei convenții. După semnare, după ratificare, se va întâmpla acest lucru uh, cu siguranță, mai curând sau mai târziu, uh, vor fi de discutat probleme concrete. Și una dintre ele, de pildă, este cea legată de protecția victimelor, eu sunt avocat și ani de zile am militat uh, și în țara mea și în uh, adunarea parlamentară pentru ca victimele violenței în familie să primească asistență juridică gratuită obligatorie pentru că foarte multe victime ale violenței în familie, care sunt uh, mai ales femei, și mă refer, deci convenția aceasta le vizează mai ales pe femei, nu știu, nu au uh, cunoștințe despre prevederile legislației în general și ale uh, documentelor uh, europene în special și atunci, în momentul în care uh, sunt, devin victime, pe de o parte nici nu sunt conștiente că sunt victime, iar în al doilea rând, dacă au ajuns să conștientizeze acest lucru, uh, Uh, nu știu cum să se descurce. Au nevoie de uh, o asistență juridică în primul rând, pe lângă celelalte tipuri de asistență despre care s-a vorbit deja, dar aceasta, după părerea mea, cred că este esențială. Și aici cred că noi putem să ajutăm într-un mod foarte direct în a uh, sensibiliza statele membre ale Uniunii Europene pentru a găsi fonduri, pentru a găsi finanțare pentru ca acest lucru să se uh, întâmple în realitate. A doua problemă foarte serioasă este cea a adăposturilor. Este foarte adevărat că putem ajuta victimele uh, violenței uh, uh domestice uh, să, se, să iasă din, din mediul acela conflictual care este familia uh, și să le adăpostim. Unde? În țara mea, de pildă, uh, în prezent nu știu dacă mai există două sau trei adăposturi care nu sunt publice, sunt private și atunci uh, degeaba uh, avem această prevedere care este foarte normală și corectă atâta vreme cât lucrurile în practică nu se pot pune în aplicare din lipsă de fonduri. Și atunci trebuie găsite iarăși la nivel european metode, mijloace concrete financiare prin care acest lucru să se întâmple. Uh, un al treilea lucru care este legat de prevenire. Uh, mă gândesc întotdeauna cu strângere de inimă la uh, un conflict, dacă vreți, care apare între principiul libertății de exprimare și al uh, siguranței persoanei. Și mă refer, de pildă, la un domeniu concret care este pornografia. Pornografia este, în general, în lume, nu este considerată o infracțiune. Este o activitate, e adevărat, uh, se iau măsuri pentru ca minorii să nu fie folosiți în pornografie, pentru ca ei să nu fie victime ale acestei uh, activități. Dar, în general, această activitate este privită ca o chestiune de loazir, ca o chestiune pentru adulți e drept, dar care poate, lăsată pur și simplu la liber, poate avea efecte uh, extrem de serioase, asupra ce, iată, în primul punct din această broșură se vorbește la capitolul prevenție și anume rolurile uh, desemnate, uh, stabilite de societate ale femeii, femeii și bărbatului uh, care sunt practic și datorită acestui tip de activitate repartizate, ca să zic așa, în sfere diferite, inegale. Pentru că această activitate, pornografia, este cea care privește femeia ca, un, uh, ca o ființă umană inferioară, folosită și așa mai departe. Deci cred că și aici ar trebui să medităm cu privire la felul în care, uh, din dorința noastră de a, de a respecta, uh, eu știu, libertatea de exprimare, favorizăm categoric, fără să vrem, o deteriorare, o desconsiderare a, a imaginii femeii, ceea ce duce, are drept consecință și această uh, violență domestică. În fine, uh, și cu asta închei, uh, uh, mă gândesc la măsuri foarte concrete care ar trebui luate în legătură cu sfera migranților, Uh, în sfera uh, acestor uh, persoane care vin pe, în spațiul european există concepții, tradiții care uneori pot încuraja, favoriza violența de toate tipurile, pentru că am văzut și asta este de salutat că sfera definiției violenței domestice, violenței împotriva femeilor este lărgită de această convenție, ceea ce este foarte bine. Se referă la, uh, printre altele la hărțuirea sexuală, la crimele zise de onoare. Uh, deci uh, sfera este mai largă, ceea ce este foarte bine, dar în această parte a, a populației europene există unele uh, tendințe din acestea de, de uh, violență împotriva femeilor, fie și legate de faptul că uh, sunt totuși reguli pe care acele grupuri le respectă tradițional iarăși este de discutat cât de mult uh, aceasta are efect asupra, asupra violenței împotriva femeilor. Eu îmi doresc ca Uniunea Europeană să semneze această convenție. Ar fi o, o idee foarte bună. Cred că a, comisia noastră poate să se, să, să se bată, să-și facă un, chiar un, un cel din această, uh, din această idee. Și încă o dată mulțumesc foarte mult pentru prezentare și sunt la, uh, foarte deschisă pentru ca să colaborez în continuare cu, uh, în vederea implementării, aplicării, semnării, ratificării acestei convenții. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Morvai acum. Mulțumesc. Mă tot gândesc de ce există atâta rezistență din partea statelor membre uh, față de această convenție. În același timp uh, se sta- eforturile statelor membre sunt foarte mm, intense în a combate violența domestică. Concluzia mea este următoarea. Acum uh, vom avea un instrument juridic, un instrument real de drepturile omului care trebuie luat în uh, serios și există un set complex de mijloace pentru a combate violența împotriva femeilor. Un instrument însă care va fi periculos pentru, pentru status quo. Violența domestică nu înseamnă doar o femeie ucisă în fiecare săptămână, cum se întâmplă în Ungaria, de exemplu și asta din cauza bătăilor și violenței um, care nu se opresc până când viața femeii nu este luată. Deci nu înseamnă doar asta violență domestică. Este ceva îngrozitor, trebuie făcut ceva în această privință, Tot, cu toții suntem de acord, însă violența împotriva femeilor, violența domestică, violența sexuală și alte forme de violență uh, înseamnă și menținerea status quo-ului, înseamnă uh, menținerea dezechilibrului de putere între femei și bărbați. Femeile sunt disciplinate prin violență de către bărbați. Uh, și sunt uh, bă, și bărbații sunt autorizați să folosească violența de către societate împotriva femeilor care nu vor să se supună și care nu sunt uh, dispuse să urmeze instrucțiunile, de exemplu instrucțiunile uh, unui membru al Parlamentului European recent care care spunea ce atâta vorbă despre violența împotriva femeilor. Femeile trebuie să nască 4-5 copii, uh, nu doar uh, unul sau doi copii. Și atunci uh, violența domestică nu ar mai fi o problemă. Ce înseamnă această declarație? Cei cu această declarație? Această declarație uh, Uh, pune accentul pe mm, rolul violenței ca o metodă de disciplinare și subordonare a femeii. Și practic acesta este rolul uh, violenței. Eu, uh, în calitate de cercetător, am parcurs foarte multe mm, dosare în instanță în care se vorbea despre femei ucise din cauza femeilor victime ale violenței. Și la început am fost puțin uh, surprinsă că aceste femei făcuseră foarte multe lucruri rele, așa, se, așa reieșea cel puțin din dosare. Uh, se spunea că femeile erau neglijente în gospodărie, că nu își îngrijeau bine copiii, că nu controlează foarte bine uh, cum se descurcă copiii la școală și așa mai departe. Iar mesajul era, nici n-a fost de mirare că bărbatul a trebuit să o disciplineze prin violență. Și uh, mi-a luat ceva vreme să realizez că, de fapt, asta um, este problema. Dacă o femeie uh, nu poate să-și asume responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în familie, pentru gospodărie, pentru căsnicie, pentru creșterea copilului sau dacă nu urmează 100% ce vrea partenerul sau soțul ei să facă. Dar poate vorbește prea mult, cum fac eu acum, sau poate vorbește prea puțin, atunci când soțul are chef de vorbă sau uh, dacă nu știe când uh, vrea soțul o ciorbă fierbinte. Atunci bărbatul are dreptul să se enerveze și să o disciplineze. Dar dacă luăm uh, violența domestică în serios, noi vrem să schimbăm tot acest status quo al uh, echilibrului între puteri. Este un lucru foarte periculos și poate că statele membre simt acest lucru și tocmai asta este problema. Cred că cu toții ar trebui să începem să luăm această problemă în serios și vreau să vă cer ajutorul dumneavoastră și chiar aș vrea să vă invit în uh, Ungaria, pe dumneavoastră sau uh, pe cineva de acolo, să vorbiți cu parlamentarii din Ungaria și să-i convingeți să semneze și să ratifice această convenție dacă vor să ia în serios violența împotriva femeilor, să nu fie doar așa o vorbă în vânt. Mulțumesc uh, foarte mult! Aș dori să vă spun că trăim uh, într-o, într, -o, societate patriarhală. Asta este explicația. Doamna Parvanova, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă, pentru prezentarea dumneavoastră. Povestea spusă de colega mea, doamna Amorva, îmi aduce aminte de o poveste din practica judiciară a țării mele, Bulgaria, când lucram uh, la un dosar uh, pentru protecția victimelor uh, infracțiunilor, am dat peste un caz în care o familie a avut o dispută și până la urmă soțul a, și-a ucis soția. Uh, și după toată activitatea procurorilor în instanță, judecătorul l-a întrebat pe făptaș, ți-ai ucis soția? Și răspunsul a fost, da, dar era soția mea. Și concluzia instanței a fost că nu era vinovat pentru că aș, aceasta a fost înțelegerea lui uh, profundă și contextul lui cultural uh, și că nu a conștientizat că a făcut ceva greșit. Deci, practic, a fost un fel de autoprotecție. De... Aceasta a fost decizia instanței. Și nu a fost uh, urmărit uh, pentru uh, omucidere. Acum, în ceea ce privește convenția, aș vrea să vă spun că în uh, pregătirea directivei pentru protecția victimelor am folosit definiția dumneavoastră. Aceasta ne-a ajutat foarte mult și am reușit uh, să obținem sprijin în Parlament și sprijin din partea Comisiei și Consiliului. Am reușit de asemenea să uh, punem asistența individuală pe lista de măsuri, inclusiv sprijin emoțional și psihologic și mai ales în această privință am obținut uh, un succes și o schimbare pentru sistemul judiciar. Apoi, uh, formarea profesională a specialiștilor uh, reprezintă un pas înainte. La fel și campaniile de conștientizare, care au fost extrem de importante. Așadar, există într-adevăr un impact și este un lucru pozitiv că ați pregătit această convenție, pentru că noi am putut să o folosim și să ne referim la ea. Sigur, mai avem multe de făcut în continuare, însă, după părerea mea, violența face parte din distribuția puterilor în societate. Recent, nouă state membre au respins propunerea doamnei Reding și aceasta este și poziția Parlamentului pentru implicarea femeilor în consiliile de administrație ale companiilor. Deci, vă imaginați că impactul acestei uh, distribuiri a puterilor uh, este, de fapt, violența. De aceea, cred că trebuie să găsim o bună metodă de cooperare nu doar între Consiliul Europei și această comisie, ci o cooperare cu întreg Parlamentul, pentru că doar împreună putem uh, pleda pentru uh, elaborarea unui raport legislativ sau unui act normativ uh, pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Mulțumesc. Vă rog. Doamna Ovir. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acesta este un subiect care, într-adevăr, necesită soluții. Nu putem uh, să sperăm uh, că doar că următoarea generație va fi mai uh, rațională și nu va mai folosi violența. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei alte probleme Uh, unii pur și simplu ridică din umeri atunci când uh, văd convenția sau rapoartele Parlamentului European. Și uh, în cele din urmă, documentele nu sunt adoptate în statele membre și am să vă dau un exemplu din Estonia. Acum câțiva ani, Ministerul Justiției din țara mea nu s-a grăbit să îmbunătățească cadrul juridic din țara noastră. Uh, se spunea că um, aceste acte de violență împotriva femeilor se, sunt produse din cauza neglijenței. Până la urmă, care este diferența între a lovi uh, o femeie și un bărbat? Deci trebuie să înțelegem că violența împotriva femeilor nu este aceeași în toate țările. Deci trebuie să vorbim mai mult despre acest subiect. Și cred că trebuie să Uh, conștientizăm aceste uh, lucruri. Uh, în multe țări nu există cote. Sper totuși că această înțelegere se va schimba și lucrurile se vor schimba. 70% din absolvenții de universitate din Estonia sunt femei. Bine, asta este un subiect diferit. Acum aș dori să mă refer la ce spunea un celebru mm, autor, uh, Douglas, din Estonia, care în 1906 spunea că un bărbat nu vrea ca o femeie să stea lângă el. El preferă să aibă singur puterea. Și lucrurile nu s-au schimbat foarte mult de atunci. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Thompson. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc pentru această prezentare deosebit de interesantă. Din păcate, n-am reușit să o ascult pe toate pentru că am ajuns cu întârziere, dar cu toate acestea consider că cele spuse aici sunt foarte, foarte importante. Și cele spuse de dumneavoastră, doamnă Parvanova, despre bărbatul acela care nu se cons- considera vinovat, e foarte important. Iată că și uh, justiția este oarbă și nu consideră bărbații aflați în situații de genul ăsta ca fiind uh, vinovați. Și în Danemarca, uh, în urmă cu câțiva ani de zile, se spunea că dacă îți ucizi o, uh, soția, atunci vei fi pedepsit pe jumătate și dacă îți bați nevasta, la fel, uh, infracțiunea ta este una pe jumătate. Deci, iată că în continuare închidem ochii, noi cu toții, la ceea ce se întâmplă într-adevăr în societatea noastră și uh, nu aplicăm pedepsele care ar trebui să fie aplicate în cazurile de violență împotriva femeilor. Dar legislația spaniolă ne-a inspirat pe mulți dintre noi. Spaniolii au spus, a, e, vorba despre o soție ucisă, bine, atunci pedeapsa aplicată va fi una dublă. Iată, un lucru foarte important. O schimbare de paradigmă. În Danemarca, un bărbat care își bate nevasta este considerat a fi bolnav și uh, se consideră că uh, are nevoie de tratament nevasta bătută nu este tratată. Am uh, discutat cu ONG-uri din Spania și uh, am, uh, i-am întrebat ce părere au despre tipul acesta de, de tratament oferit persoanelor violente. Ei bine, ONG-știi din Spania mi-au spus că, bine, tratamentul se ofere în, doar în cazul uh, persoanelor bolnave și nu se poate, nu poate fi o o, o pedeapsă, să-i spunem, aplicată în cazul uh, bărbaților care sunt violenți. Deci, iată, noi în Danemarca avem această problemă de percepție. Bărbații violenți sunt considerați a fi bolnavi și li se oferă tratament. Iată, iată cum diferă imaginile din, uh, și atitudinile în diferitele state membre. Eu vreau să vă întreb câte dintre statele membre nu au semnat până acum convenția știu că această temă este discutată și în Parlamentul danez. Și aș vrea să vă întreb care sunt argumentele statelor membre care nu au semnat. Există state membre care au promis să, să semneze convenția cât mai curând cu putință. Care e situația? Vă mulțumim. Doamna Estrela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer și eu scuze pentru că am ajuns cu uh, întârziere, dar iată, la Parlamentul European avem uh, multe responsabilități, din păcate acestea <laughs> se suprapun de multe ori și uh, prin urmare uneori se întâmplă să întârziem. Tema în sine, violența împotriva femeilor, este una deosebit de importantă. Este un flagel ne, ne, e o problemă care vizează nu doar egalitatea de drepturi, ci și drepturile, respectarea drepturilor omului. Bineînțeles că trebuie să încercăm să prevenim astfel de cazuri, dar trebuie de asemenea să le și combatem. Pornind de la această perspectivă, dați-mi voie să spun următoarele. Politica care vizează ușurarea accesului pe, pe piața muncii a femeilor care sunt mame în același timp, ar putea într-adevăr să uh, ducă la o scădere a numărului de cazuri de violență domestică. Dar pe de altă parte, se prea poate ca aceste tipuri de politici să, să ducă din potrivă la o creștere a numărului de cazuri de, de violență în familie, pentru că există mulți soți care, văzându-și uh, soțiile plecate, plecate la muncă, se plâng de, ce știu eu, lucrurile pe care nu mai reușesc să le facă acasă. Deci, prin urmare, iată, politicile noastre trebuie să se bazeze întotdeauna pe analize solide de impact. Trebuie să vedem care sunt absolut toate uh, Uh, efectele pe care politicile noastre le pot uh, genera. E drept, trebuie să ne gândim și la motivele pentru care există în continuare femei care acceptă să fie, să fie brutalizate. Iată, lipsa de independență economică, lipsa de bani, toate aceste și lipsa de educație, de asemenea, uh, le obligă pe femei să-și accepte, între ghilimele, statutul. Uh, ei bine, pentru, pentru a combate astfel de cazuri, trebuie să uh, aplicăm legi și prevederi precum această convenție. De asemenea, trebuie să pregătim să ne pregătim, sau să, să încurajăm organele polițienești să acționeze mult mai rapid, într-o manieră mult da, mai decisă, în cazurile în care există astfel de uh, tipuri de violență semnalate. Deci, în momentul în care se face o primă semnalare a unui asemenea caz, eu consider că poliția ar trebui să acționeze într-o manieră cât mai decisă cu putință. Pentru că în momentul de față ce se întâmplă? Poliția este informată, merg la fața locului, uh, da o amendă probabil, dar cam atât. Și prin urmare, cazurile acestea de uh, violență în familie escaladează și se ajunge la tragedii. Mai există și cazuri, precum în Portugalia, în care uh, judecătorul a fost atât de lax în decizia pe care a luat-o împotriva unui bărbat care își bătuse nevasta, încât a decis pur și simplu să îl să ordone arestul la domiciliu împotriva respectivului bărbat. Vă dați seama, în cazurile de violență în familie, bărbații ar trebui să fie scoși din casă. Dar nu, în uh, Portugalia, iată că judecătorii îi condamnă la arest la domiciliu pe bărbații violenți. Uh, bineînțeles că situația a escaladat, din fericire, femeia nu și-a pierdut viața, dar uh, era cât pe ce. Deci, iată, trebuie să uh, formăm să-i formăm nu doar pe polițiști, ci și pe mulți dintre cei activi în domeniul juridic. Trebuie să investim în astfel de acțiuni de formare și, de asemenea, trebuie să demarăm uh, campanii de informare a femeilor. Trebuie să le arătăm femeilor care sunt drepturile lor și care sunt resursele pe care societatea le pune la dispoziția lor. Acum, în ceea ce privește combaterea violenței și modul în care tratăm astfel de cazuri de violență. Bine, în acest context, actele legislative trebuie să fie trebuie să fie cât se poate de clare, dar de asemenea trebuie să se pună pe picioare măsuri de care vizează uh, Uh, protecția, protecția financiară, protecția psihologică, protecția medicală, tot trebuie să, să, să fie posibilă accesarea tuturor acestor uh, tipuri de uh, asistență. De asemenea, trebuie să ne gândim la copii, copii care provin din asemenea, feme- din uh, asemenea familii. Copiii, bineînțeles, că ar trebui să rămână cu, uh, cu familia, cu, cu femeia, cu soția și, uh, prin urmare, adăposturile care sunt puse la dispoziția femeilor agresate trebuie să fie create în așa fel încât ele să poată adăposti și copiii, pentru că și copiii sunt victime ale violenței domestice și tocmai pentru că vorbim despre copii, ne dăm seama că aceștia uh, trebuie să învețe cu ajutorul unor psihologi să trateze actele pe care le-au văzut, să înțeleagă ce s-a, ce s-a întâmplat în familia din care provin. Uh, problema este că contextul actual al crizei economice duce la afectarea profundă a multora dintre cetățenii noștri afectarea din multe puncte de vedere. Avem de-a face cu creșterea numărului de uh, cazuri de depresie, iar acest, uh, această, acest climat negativ duce, bineînțeles, la escaladarea uh, um, cazurilor de violență domestică. Vă dați seama, unul dintre parteneri este deprimat, bineînțeles că își va vărsa nervii și depresia împotriva celuilalt partener. Iată, contextul este unul periculos și tocmai de aceea noi, Uniunea Europeană, împreună, bineînțeles, cu Consiliul Europei, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a elimina aceste cazuri. Iată, Consiliul Europei a făcut multe, a demarat o, o serie de studii uh, și trebuie să o facă și pe viitor, bineînțeles cu asistența noastră, pentru că e importantă combaterea acestui flagel. Acest uh, flagel este unul uh, cu adevărat important. Iată, din ce în ce mai multe cazuri de dramatice uh, se nasc din pricina violenței domestice. Trebuie să le combatem în mod evident. Um, în acest sens, bineînțeles, trebuie să presăm statele membre a ratifica această convenție. Vă mulțumim. Doamna Garcia Perez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu am reușit să ajung de la bun început la această dezbatere. Iată, avem o mulțime de lucruri de făcut și multe dintre aceste lucruri se suprapun, dar tema în sine este una foarte interesantă. Comisia noastră a tot dezbătut de-a lungul timpului această temă. Dați-mi voie să îmi leg intervenția de cele spuse de Edit, și anume, este important să discutăm și să combatem violența de gen. Violența de gen este prevăzută sau uh, este înțeleasă de către noi ca fiind un rău societal uh, care se datorează lipsei de echilibru uh, la nivel de societate. Adică este produsul unei societăți în care unii au mai multe drepturi decât ceilalți. Dar Iată, deși această, acest dezechilibru la nivel de societate există de mult timp încoace, în ultima perioadă ne-am trezit. Multe dintre statele noastre și-au dat seama că lucrurile trebuie să se schimbe și trebuie să se aplice noi măsuri, noi politici care să elimine acest dezechilibru și să elimine uh, efectele sale. E nevoie pentru atingerea acestui obiectiv de măsuri atât pe termen scurt cât și mai important măsuri pe termen mediu și pe termen lung. Și tocmai de aceea e important să discutăm această temă. Suntem cu toții conștienți că rezultatele nu pot apărea peste noapte, dar tocmai de aceea trebuie să discutăm mai mult și mai mult de această temă. S-a vorbit despre legea spaniolă cu privire la protecția victimelor. Da, într-adevăr, avem o, o protecție solidă a victimelor, avem uh, prevederi penale în acest sens și uh, oferim asistența necesară pentru uh, pentru victime. Lucru, iată, un, un exemplu pozitiv spaniol care ar putea să devină un exemplu de bune practici. De asemenea, trebuie să ne gândim la integrarea, reintegrarea în societatea a femeilor care au fost victime la un moment dat în viață. Știm că e greu ca aceste victime să se reintegreze în societate, tocmai de aceea trebuie să încercăm a le oferi locuri de muncă, a le aduce uh, a le oferi asistență în ceea ce privește îngrijirea copiilor, etc., etc. De asemenea, trebuie să ne educăm cetățenii, trebuie să începem cu copiii, să educăm pe copii și să le arătăm de la bun început că din fragedă pruncie că astfel de tipuri de violență sunt absolut impor, impardonabile. Și deci ce putem face? Putem să sprijinim școlile, putem să sprijinim asociațiile, ONG-urile, etc., care încearcă să sau demarează campanii de conștientizare. Trebuie să arătăm copiilor uh, de la bun început că așa ceva nu este acceptabil. Pentru că dacă nu ne ocupăm de copii, atunci ce se va întâmpla? Uh, la vârsta adultă, mulți dintre foștii copii ar putea să devină la rândul lor niște, niște călăi sau niște uh, victime. În Spania, cu 15 ani în urmă, uh, o femeie nici măcar nu s-ar fi uh, deranjat să semnaleze un caz de vino, uh, violență domestică. Dacă ar fi făcut-o, cu siguranță agenții de poliție ar fi uh, trimis-o acasă spunându-i că astfel de cazuri domestice nu sunt uh, de interesul organelor polițienești. Dar iată că lucrurile s-au schimbat, schimbat între timp. Astăzi nimeni nu ar mai putea să procedeze într-un asemenea fel, nimeni nu ar mai justifica un caz de violență uh, pe motivul că, cu motivul că soțul, iată, era, trecea printr-o perioadă dificilă. Uh, și prin urmare a simțit nevoia să se descarce. Nu, lucrul acesta nu se mai întâmplă în momentul de față și de asemenea există o mulțime de, caz, de, de programe de formare, de conștientizare, um, programe care se adresează atât adulților cât și copiilor. Avem nevoie în continuare de astfel de politici, avem nevoie de astfel de acțiuni, avem nevoie de asemenea uh, de politici cât se poate de clare care să ne arate uh, și să le arate cetățenilor că egalitatea de gen este un drept al cetățenilor europeni, un drept uh, inalienabil. Până acum, uh, chiar dacă ne-am dorit, uh, iată că nimeni nu a acceptat propunerea noastră de a avea o directivă privind violența de, cel, de gen. Dar în ciuda eșecului uh, pe care l-am înregistrat până acum, trebuie să continuăm a lupta în acest sens. De asemenea, avem nevoie de un uh, registru de infracțiuni, uh, infracțiuni care au de-a face cu violența de gen, un, uh, infracțiuni care să fie într-adevăr recunoscute conform legislațiilor tuturor statelor membre. Uh, de asemenea, avem nevoie de un set de sancțiuni care să fie într-adevăr uh, aplicate. Multe s-au întâmplat până acum, multe s-au îmbunătățit până acum, dar în continuare mai avem multe de făcut și dacă suntem suficient de decise, deciși, vom reuși să atingem obiectivele noastre. Astăzi nu pot decât să-i mulțumesc uh, reprezentantei Consiliului Europei pentru uh, prezență și pentru prezentare și să o asigur că vom face tot ce ne stă în putință pentru a o ajuta în continuare. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul Comisiei, mai există o europarlamentare care dorește să intervină. e Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Nu doresc să repet cele spuse deja. Eu reprezint una din uh, țările care până astăzi nu a semnat această convenție. A existat o dezbatere însă aprinsă în mass media din uh, țara noastră și um, mulțumită datorită acestei dezbateri, guvernul nostru s-a hotărât până la urmă să semneze convenția și mă bucur acest lucru. Care a fost cel mai um, important Uh, motiv pentru, pentru împotrivirea, uh, pentru atitudinea negativă față de această convenție. Ei bine, a fost articolul 12 din această convenție și aș dori să vă întreb dacă acest articol, articolul 12, a dus la controverse și în alte state membre. Poate acesta este motivul pentru care nu a fost semnată această convenție până acum, pentru că așa s-a întâmplat în Polonia. S-a discutat pe lung, îndelung dacă acest document ar trebui să fie semnat de guvernul polonez și trebuie să mărturisesc că mă bucură uh, faptul că oamenii au dat dovadă până la urmă de rațiune și uh, am reușit să convingem pe responsabilii, pe ministrii uh, res, responsabili. Sper că această convenție va fi semnată în curând și apoi vom trece la procesul de ratificare. Și aș dori să vă întreb dacă uh, nu considerați că acest articol 12 este controversat. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Acum dau cuvântul doamnei Fastre, reprezentanta Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să revin la anumite caracteristici ale acestei convenții. Într-adevăr, această convenție este primul instrument internațional obligatoriu în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor și, de fapt, este vorba de combaterea tuturor for- uh, formelor de violență, bazându-se pe un set de măsuri cuprinzătoare. De fapt, este singurul tratat internațional în care se regăsește o definire a genului. Un lucru foarte interesant și important în același timp se referă la toate formele de violență îndreptate împotriva femeilor și cere statelor, uh, părților semnatare să criminalizeze aceste acte de violență. Domeniul de aplicare se referă la trei lucruri. Violența împotriva femeilor, violența bazată pe criterii de sex împotriva femeilor și violența împotriva femeilor, copiilor și bărbaților. Care este abordarea Uniunii Europene din punctul de vedere al violenței uh, îndreptate împotriva femeilor? Ca și Consiliul Europei, și Uniunea Europeană este angajată pentru a avea măsuri politice care să combată violența împotriva femeilor, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în exterior. Angajamentul Uniunii Europene se reflectă în diferite instrumente care au fost adoptate deja de instituțiile europene. Abordarea Uniunii Europene recunoaște violența împotriva femeilor ca fiind o violare a drepturilor omului și, drept consecință, ca un obstacol în fața uh, um, egalității de gen. Cu toate acestea, Uniunea Europeană, nu, uh, Uniunea Europeană nu dispune de instrumente legale obligatorii în combaterea tuturor violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Până acum există mai multe acte legale care contribuie la acest obiectiv, dar niciunul dintre aceste instrumente nu are același obiectiv și nu are același domeniu de aplicare ca și această convenție în legătură cu posibil acces, posibilul acces al Uniunii Europene la această convenție. După cum a spus reprezentanta Consiliului Europei, articolul 75 alineatul 1 spune că această convenție este deschisă semnării doar statel, nu doar statelor membre al Consiliului Europei, ci și Uniunii Europene în sine. Acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană poate să devină parte semnatară pe lângă statele membre și nu în numele statelor membre. Și acest detaliu este foarte important de menționat. De ce? Pentru că, de exemplu, există foarte multe prevederi penale în această convenție pentru care doar uh, statele membre sunt competente la nivel individual. De exemplu, articolul 83, alineatul 1 al tratatului, listează cate- categoriile infracțiunilor, categorii de infracțiuni și Uniunea Europeană nu are niciun fel de competiție, nu este competentă pentru a armoniza prevederile penale, de exemplu, uh, mutilarea genitală, uh, viol și așa mai departe, sterilizare forțată, etc. Dar în domeniile unde, într-adevăr, Uniunea Europeană are competențe, competența respectivă nu este una exclusivă. Deoarece în, în, aceste, în aceste domenii, Uniunea Europeană ajunge la concluzia că este nevoie de o armonizare minimă. De exemplu, dacă este să analizăm capitolul capitolul Convenției referitoare la protecția și asistența oferită victimelor, temeiul juridic pentru cooperarea juridică este articolul 81 și 82 al tratatului. Știm că această competență a fost exercitată de Uniunea Europeană prin diferite acte Cred că cel mai recent va fi adoptat în câteva săptămâni și este vorba de directiva care stabilește unele, unele standarde minime referitoare la drepturile și protecția victimelor unor infracțiuni. Ce înseamnă acest lucru? Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că dacă avem standarde minime, competența în Uniunea Europeană nu este exclusivă și statele membre sunt, trebuie să pună în aplicare mecanisme care să asigure implementarea acestei convenții. Există competențe împărtășite între Uniunea Europeană și statele membre în domenii unde există anumite competențe pentru Uniunea Europeană. Până la urmă, uh, ar fi un acord mixt între Uniunea Europeană și statele membre. Această competență împărtășită însă nu reprezintă o obligativitate pentru Uniunea Europeană de a semna această convenție. Este vorba de o decizie politică care trebuie luată după, sunt, după ce sunt uh, uh analizate implicațiile legale și um, um, plus valoarea pentru Uniunea Europeană și pot să vă spun că tocmai aceste implicații sunt analizate acum de serviciile Comisiei și acest proces urmează să se finalizeze până la sfârșitul acestui an. Tocmai identificăm, identificăm care sunt competențele Uniunii Europene în cadrul domeniului de aplicare al Convenției, facem un inventar al legislației Uniunii Europene pentru a vedea dacă este compatibilă cu prevederile Convenției și trebuie să identificăm prevederile Convenției pentru care doar Uniunea Europeană este competentă, dar pentru care încă nu și-a exercitat uh, aceste competențe și prerogative. Faptul că în acest moment 14 state membre al Uniunii Europene au semnat această convenție și faptul că niciun stat membru nu a ratificat această convenție nu trebuie uitat. Mai multe prevederi din convenție, de exemplu domeniul de aplicare complex, definirea sexului, s-ar putea să se dovedească să fie problematice, așa cum s-a văzut foarte clar în momentul în care textul a fost negociat. Un uh, număr de state membre probabil nu va accesa această convenție sau va face uh, având anumite rezerve, de exemplu referitoare la situația femeilor uh, imigrate. Posibilitatea um, trebuie să analizăm toate posibilitățile. De ce? Pentru că dacă Uniunea Europeană se angajează într-un proces de accesiune la această convenție, atunci Serviciile Comisiei ar trebui să transmită Consiliului o propunere pentru a ajunge la o decizie a Consiliului și va trebui să discutăm cu statele membre. Ele sunt cele care vor trebui să decidă vis-a-vis -vis de accesul Uniunii Europene la această convenție. Aș dori să menționez că o posibilă adoptare a, acestei, a unei uh, decizii a Consiliului va fi uh, până la urmă un singur uh, act. Un act care trebuie să fie adoptat cu o majoritate calificată și după un proces de consultare a Parlamentului European. Un alt instrument care este posibil că asta, asta ar putea să fie util, este o, decla- o declarație posibilă a competențelor ca o anexă la propunerea de decizie a Consiliului pentru a clarifica distribuirea prerogativelor și competențelor între statele membre ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană. Un asemenea instrument ar putea să fie util pentru a ușura uh, raportarea viitoare și mecanismele de monitorizare conexe cu cele existente la Consiliul Europei. Voi încheia aici prezentarea mea, dar dacă doriți, vă pot oferi informații suplimentare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Avem uh, alături de noi și un reprezentant al Consiliului Economic și Social. Am invitat un reprezentant și îi dau acum cuvântul. Vă mulțumesc pentru invitație, doresc să mulțumesc tuturor celor care au, au luat cuvântul și doresc să vă spun că Comitetul Economic și, Se- Economic și Social a, um, s-a angajat în această discuție deja de mult timp și cred că săptămâna aceasta am uh, aprobat un document referitor la violența domestică. Aș dori să spun că mulți dintre cei care au luat cuvântul astăzi uh, vor participa la conferința despre violența domestică pe care o avem mâine pe Rubeliat. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra câteva puncte care sunt cruciale din punctul de vedere al punerii în aplicare acestei convenții foarte importante. Vor fi foarte subțintă. Primul lucru la care doresc să mă refer este cum vom uh, trage la răspundere uh, poliția dacă uh, nu își vor face treaba așa cum trebuie. Și pot să vă spun că acest lucru se întâmplă deseori și rezultatul până la urmă este decesul victimei. Cum vom trage la răspundere ofițerii de, de poliție sau judecătorii dacă există întârzieri în, uh, în procesul judecătoresc, lucru care duce din nou la decesul victimei. Um, trebuie să clarificăm ce înseamnă violența domestică, dacă se aplică acest lucru și în pentru cupluri care nu mai trăiesc în aceeași, în, la aceeași adresă, dar au trăit uh, împreună în trecut. Pentru toate aceste aspecte avem nevoie de uh, formulări foarte clare, pentru că știm ce se întâmplă la nivel național. În uh, legislațiile naționale există foarte multe lacune și toate aceste puncte trebuie clarificate. Ultimul punct este următorul. Trebuie să avem um, rețele de profesioniști care să asigure asistența necesară victimelor. Secretul, confidențialitatea este foarte importantă și m-aș opri aici, însă doresc să mai spun că trebuie să ne adresăm tinerilor, adolescenților. Ei sunt cei mai importanți pentru că ei sunt viitorul. Și eu mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc. Și dau cuvântul acum oaspetului nostru pentru a rezuma și încheia această uh, discuție. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un lucru s-a tot uh, repetat în uh, intervenții, inegalitatea între sexe și nevoia de a avea o schimbare a mentalităților, de a educa mai ales uh, băieții pentru a schimba aceste modele de comportament pe viitor. Aceasta este o prevedere cheie în convenție. Am spus deja că este de fapt vorba de un nou apel înspre mai multă egalitate și de o modificare a relațiilor de putere. Și, într-adevăr, Convenția se ocupă de aceste lucruri prin intermediul educației, prin campanii de conștientizare, de exemplu, și, într-adevăr, cel mai important lucru este egalitatea între sexe, pentru că violența provine din această lipsă de egalitate între bărbați și femei. Doamna Cliveti s-a referit de asemenea la următorul punct. Dacă convenția se ocupă și de alte aspecte, de exemplu protecția imigranților, există anumite prevederi specifice care se referă la protejarea femeilor imigrante. Vă recomand să vă uitați pe pagina noastră de internet, unde există mai multe teme, convenția și copiii, această convenție și femeile, imigrant, convenția și uh, alte subiecte. Și vom uh, dezvolta mai multe asemenea documente tematice pe pagina noastră de internet și vă vom pune la dispoziție mai multe informații pe măsură ce vom avea rezultatele unor uh, studii specifice care se ocupă de anumite articole din convenție sau de anumite teme specifice. Nu doresc să vă spun acum uh, detalii despre prevederile referitoare la protecția copiilor imigranți, femeilor imigrante, dar vă pot spune că există asemenea prevederi. În legătură cu intervenția doamnei Morvai, dumnei a menționat de asemenea schimbarea mentalităților și de ce se manifestă rezistență. Da, există o asemenea rezistență, dar lucrurile progresează, nu înseamnă că statele membre nu sunt deloc interesate de această convenție. Doamna Pârvanova s-a referit la mm, contextul uh, cultural, însă nu acest lucru nu este o scuză. În convenție se cere modificarea atitudinilor și modificarea mentalităților culturale. De exemplu, așa numitele uh, crime de onoare un context cultural nu reprezintă o scuză pentru a înfăptui o crimă. Pachetul referitor la victime, cred că ultimul uh, document uh, este aliniat cu prevederile con- uh, convenției. Cred că nu există nicio contradicție între pachetul pregătit de Comisie pentru protejarea victimelor și convenția. De fapt, uh, Documentul Comisiei merge puțin mai departe. Mi se pare că definirea violenței domestice este mai bună. Uneori există probleme cu traducerea în diferitele, în diferitele limbi. Există deja variante în mai mult de 20 de limbi și violența domestică deseori este tradusă prin violență familială. Ei bine, în convenție se merge puțin mai departe este vorba de relații strânse între două persoane, așa cum sunt definite în pachetul de protejare a victimelor a Comisiei. Nu contează unde trăiește cuplul respectiv și există această problemă cu traducerea și trebuie să ne ocupăm de ea. Unele state membre spun că nu au la dispoziție această uh, terminologie. Știu că, de exemplu, în Norvegia a fost prezentată, s-a făcut o propunere legislativă care merge pe, pe această linie și vă mulțumesc că mi-ați atras atenția asupra acestui uh, punct, pentru că este unul pe care nu trebuie să-l uităm. S-a spus de asemenea că Uh, pentru unele state această convenție nu este deloc uh, pe agenda lor, de exemplu Estonia, însă nu este singurul stat în această situație. Da, unii au spus că suntem uh, niște feministe nebune, că ne ocupăm de această temă au existat mai multe comentarii în această direcție, dar noi suntem cele care trebuie să schimbăm această percepție că discutăm până la urmă de drepturile omului și de protejarea femeilor împotriva violenței. A fost o dezbatere într-adevăr dificilă. Ne-am întâlnit cu Parlamentul din Lituania, de exemplu, și mi se pare că asemenea comentarii au venit mai mult din partea parlamentarilor și nu din partea guvernului. Însă sperăm că pe măsură ce se registrează progrese în anumite state, pe măsură ce această convenție este semnată și ratificată, vom putea demonstra care este plus valoarea acestei convenții celor care rezistă mai mult la această convenție. Danemarca este de asemenea un stat în care am întâmpinat dificultăți La ce aș dori să mă refer este cazul Spaniei, care a fost doar ca un bun exemplu. Până la urmă, această convenție nu a picat din cer, este o compilație de bune practici. Și în momentul în care cei care au redactat acest text au încercat să uh, pună la un loc cele mai bune exemple de legislație din statele membre și să ridice, să impună niște standarde cât mai uh, ridicată. Deci este un text care se bazează pe practici curente și există practici foarte bune în statele uh, care fac parte din Consiliul Europei, inclusiv uh, state membre ale Uniunii Europene. Ne-am bazat pe exemple existente în statele membre pe care le-am adus la un loc pentru a ne asigura că aceste bune practici sunt împărtășite și de alte state membre. Din nou, doamna Estrela s-a referit la inegalitate, la importanța punerii în aplicare și um, ce ar trebui să facem cu um, agențiile care pun în aplicare legea. Am spus foarte clar că în momentul în care statele membre vor semna și vor ratifica această convenție, vor trebui să pună la dispoziție și fondurile necesare pentru pregătirea uh, ofițerilor de poliție, procurorilor și a judecătorilor. Deci trebuie să existe fonduri pentru uh, campanii de informare pentru pregătirea ofițerilor de, poli- de poliție care să știe ce au de făcut într-un caz de violență împotriva femeilor. Și subliniez din nou acest lucru, este foarte important ca această convenție să intre în aplicare pentru că abia atunci statele membre sunt obligate să ia măsuri specifice. Doamna Garcia Perez s-a referit la importanța politicilor integrate. M-am referit pe scurt la acele patru politici integrate, să aducem la un loc uh, asistenții sociali, uh, cei din domeniul sănătății, judecătorii, procurorii, oficialii, dar și societatea civilă, pentru că activiștii din societatea civilă sunt foarte importanți, mai ales când vine vorba de organizarea acestor adăposturi. Dacă îmi permiteți, aș mai avea un comentariu. Este bine, într-adevăr, să discutăm despre legi, programe și așa mai departe. Nu trebuie însă să uităm că în convenție există un uh, setting larg de măsuri uh, legale și de alte măsuri care trebuie să fie puse în aplicare de statele membre. Este foarte important să promovăm această convenție, să ne asigurăm că statele membre o vor semna și o vor ratifica. Pentru acest lucru avem nevoie de o voință politică. Există, avem acum un text foarte larg și uh, pentru a-l pune în aplicare avem nevoie de o adevărată voință politică. Mâine la Comitetul Economic și Social vom discuta mai mult despre această convenție și mă bucură faptul că avizul adoptat de CESE se referă la această convenție de la Istanbul ca fiind o convenție de referință pentru a combate uh, violența împotriva femeilor și a violenței domestice. Polonia și articolul 12. Dacă este să citim articolul 12 din această convenție. Cred că articolul 3 este mai pro- problematic. La articolul 12 există stereotipii despre oferirea de protecție victimelor mai, uh, mai vulnerabile, de exemplu femei nesărcinate. um, homosexuali, lesbiene și așa mai departe, noi am avut o, o abordare bazată pe drepturile omului. Nu poți lăsa pe cineva să moară pentru că este o femeie însărcinată sau este homosexual sau așa mai departe. Definirea genului este un lucru nou în convenție și poate cauza anumite probleme în unele statele membre știu că aceasta a fost uh, centrul dezbaterii care a avut loc în Polonia. Cred că nu poate exista o rezervă pe, pe marginea acestui articol, chiar dacă pune probleme anumitor state membre. Să sperăm că acestea vor trece de această problemă și vom, vor înțelege Uh, care este rolul acestui articol. Este vorba de protejarea persoanelor, de oferirea asistenței uh, persoanelor mai vulnerabile. Ceea ce este important este tocmai protejarea acestor oameni, să ne asigurăm că sunt în siguranță, indiferent de statutul lor. Sper că dezbaterea va merge înspre un alt nivel, să discutăm despre Uh, dreptul, despre drepturile omului, să nu discutăm despre protejarea unei persoane pentru că este migrant sau este homosexual sau lesbiană. Deci să sperăm că dezbaterea va merge mai departe. Dacă discutăm despre un drept fundamental, protecția care este protecția împotriva violenței, cred că avem șanse mai mari de a merge mai departe. Din punctul de vedere al adăposturilor, nu vă pot da prea multe detalii, în acest lucru se regăsește în foarte multe articole, însă există prevederi specifice care se referă la adăposturi, la linii telefonice care trebuie să fie um, gratuită și accesibilă 24 de ore din 24, să nu există niciun fel de precondiții și doresc să subliniez acest mesaj. Este un text foarte cuprinzător și vă putem da informații specifice referitoare la anumite prevederi, la anumite articole, dacă doriți acest lucru. Cel mai important lucru este să sprijinim acest text, să ne asigurăm că va fi ratificat cât mai repede, pentru că doar așa va putea fi pus în, implicare, după, în aplicare. Dacă, după cum am spus, dacă rămâne un text frumos, care nu devine realitate, femeile nu vor fi uh, ajutate. Cred că din octombrie anul trecut, din momentul în care mă ocup de această divizie, am avut, am organizat mai mult de 100 de evenimente, fie Consiliul Europei sau în colaborare cu alte uh, instituții naționale, parlamente și așa mai departe, deci încercăm să facem tot ceea ce putem și ne bucurăm de o rețea um, de experți care ne ajută în dialogul cu statele membre, ne ajută să explicăm filozofia din spatele mm, articolelor acestei convenții și vă asigurăm de ajutorul nostru și pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să încheiem această discuție și să vă spun că vă suntem recunoscători pentru toate comentariile pe care le-ați făcut. Dezbaterea a fost foarte interesantă și mă bucur să văd că membrele noastre sunt atât de angajate în acest uh, dosar. Adesea sunt uh, invitat Uh, să vorbesc la Consiliul Europei în calitate de președinte al acestei comisii și întotdeauna spun că acest Parlament și în special această comisie uh, este foarte angajată să um, continue o cooperare foarte strânsă uh, pe această temă. Știm cu toții că este un domeniu foarte important și mă bucur să văd că această cooperare este una foarte concretă. Acum Nu trebuie să uităm uh, că în societate există un uh, sistem de putere. De fapt, aceasta este sursa problemei. Există un dezechilibru în ceea ce privește relațiile de putere în societate. Este un fel de ierarhie a sexelor, din păcate din păcate, există în continuare inegalități între femei și bărbați în uh, societățile noastre și sunt de acord cu doamna Estrela care spunea că baza unei societăți egale este să asigurăm un uh, sistem uh, de bunăstare care să le permită femeilor să fie independente. Dacă vorbim despre un sistem de putere, putem să revenim și la ceea ce spunea doamna Thompson. Uh, un bărbat este considerat bolnav dacă își bate soția. Bineînțeles, uh, uh, nu uh, bat pe altcineva. Bărbații nu bat șoferul de taxi sau vânzătorul de la magazin, ci își bat soțiile. Așadar, mă bucur că ați venit uh, astăzi aici să participați la această dezbatere. Cred că aveți o relație bună cu comisia noastră. Sunt impresionat și de această broșură pe care ați elaborat-o pentru parlamentare, astfel încât uh, să transmiteți clar acest mesaj. În acest Parlament și în această comisie va trebui să ne străduim astfel încât comisia să vină cu o propunere solidă, dar cred că ar trebui să lucrăm și pe un alt front, uh, în sensul că trebuie să le convingem pe statele membre să ratifice această convenție. Cred că aceste obiective merg mână în mână, iar eu însumi uh, voi face tot ce mi stă în putință pentru a mă asigura că statele membre ratifică această convenție. convenție. Mă bucur foarte mult că ați venit alături de noi astăzi și sper că vom continua colaborarea și pe viitor. Vi går nu vidare i dagordningen och eh, vi kommer då till den sista punkten under Trecem acum eh, mai departe la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 16, iar subiectul este raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume. Doamna Gabriel ar fi trebuit să fie aici, însă, din păcate, nu a reușit să ajungă. Așa că doamna Bastos o va înlocui. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Maria Gabriel uh, nu a putut să vină astăzi pentru că a avut o întâlnire urgentă cu delegația sa, așa că m-a rugat să citesc o notă cu privire la raportul său referitor la raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2011 și politica Uniunii Europene în această privință. Am onoarea să vă prezint un proiect de aviz cu privire la raportul anual privind drepturile omului în lume în 2011 și politica Uniunii Europene în această privință. Acest raport este pentru noi de o extremă importanță, deoarece în fiecare an ne oferă date noi cu privire la progresul uh, realizat sau, din potrivă, regresul în materie de drepturile omului și respectarea principiilor și valorilor fundamentale, precum democrația, statul de drept, egalitatea între femei și bărbați, printre altele. În acest proiect de raport am dorit mai ales să, să evidențiez patru teme care sunt uh, esențiale pentru a asigura uh, luarea în considerare la o scară mai largă a drepturilor femeilor. Pentru că atunci când vorbim despre drepturile omului, vorbim, așa este, și despre drepturile femeilor. În primul rând, vreau să insist asupra importanței includerii sistematice a egalității între sexe și promovarea drepturilor femeilor în dialogul Uniunii Europene cu țările terțe, mai ales uh, în cadrul acordurilor de parteneriat economic și în cadrul uh, acordurilor uh, de cooperare. În al doilea rând, este esențial ca reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului să integreze printre prioritățile mandatului său și apărarea drepturilor femeilor și promovarea autonomizării acestora. În al treilea rând, este important să insistăm asupra necesității de a include o abordare de gen în toate documentele, strategiile, planurile de acțiune și uh, toate celelalte instrumente de acțiune externă ale Uniunii Europene pentru a garanta apărarea drepturilor femeilor și participarea deplină a acestora în societate. În fine, este necesar de asemenea ca Institutul European pentru Egalitatea de Gen să fie întărit și, în măsura posibilului, să ofere mai multe informații și mai multe date pentru ca instrumentele legislative și de acțiune externă să fie tot mai eficiente. Sunt nerăbdătoare, de fapt colega mea Maria este nerăbdătoare, uh, să audă toate comentariile dumneavoastră și vă mulțumesc uh, anticipat pentru toate sugestiile. Mulțumesc! Tack eh. Mulțumesc foarte mult! Nu a cerut nimeni să ia cuvântul? A, ba da, doamna Morvai, vă rog. Sunt un pic îngrijorată ca fost membru al Comisiei CEDO al Națiunilor Unite. Există guverne de pe cinci continente și atunci uh, mă întreb uh, cum putem să ne asigurăm că ceea ce credem noi că sunt interesele femeilor în părțile lumii sunt într-adevăr interesele femeilor. nu mă gândesc uh, în termeni normativi, ci ar trebui să avem un principiu, o metodă, astfel încât să ne asigurăm că ascultăm uh, vocile autentice ale femeilor din diferitele societăți și din diferite țări. Cred că ar fi o idee bună ca în aceste întâlniri să le cerem celor care au de vorbit uh, între ei să iasă afară pentru că îi deranjează pe vorbitori. Cred că ar trebui să contactăm ONG-urile, ar trebui să contactăm femeile și trebuie să fim uh, foarte atenți la nevoile reale ale femeilor. Un exemplu este cel al femeilor musulmane. Noi suntem femei europene și ne imaginăm că musulmanele sunt uh, femei uh, subordonate, ascultătoare. Însă există și femei musulmane foarte feministe care gândesc altfel. Deci trebuie să ne asigurăm că ascultăm mai multe puncte de vedere din diferite perspective ale femeilor din diferite regiuni ale lumii. În loc să fim atât de încrezători că știm noi ce e mai bine pentru diferitele femei din diferite părți ale lumii. Eh, Mulțumesc foarte mult. Cred că este rândul comisiei să intervină sau nu? Doamna Bastos, doriți să faceți câteva comentarii finale? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc colegei mele pentru comentariile sale pe care am să îi le transmit Mariei Gabriel, care este raportor și sper că va integra unele dintre îngrijorările care au fost menționate. E păcat că nu a putut să vină și e păcat că nu avem niciun reprezentant din partea comisiei dar să sperăm că vom putea să dezbatem acest aviz încă o dată când comisia va putea să răspundă. Dar oricum îi transmit acestei comentarii Mariei Gabriel. Yes, please, you have the floor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu nu sunt de la comisie, ci de la Serviciul de Acțiune Externă, așa că pot să mă refer la câteva dintre observațiile care au fost făcute. Sunt perfect de acord uh, cu um, intervenția doamnei Bastos că drepturile omului sunt foarte importante în legătură cu drepturile femeilor. voi uh, transmite reprezentantului uh, special Stavros Lambrinidis comentariile dumneavoastră și solicitarea dumneavoastră ca dumnealui uh, să țină seama de drepturile femeilor. Oricum, este foarte interesat de acest subiect. Am avut uh, o întâlnire acum două zile cu domnul uh, Lambrinidis și uh, domnea lui uh, a scos în evidență problema drepturilor femeilor. Noi l-am întrebat uh, ce putem face în termeni concreți pentru a îmbunătăți viața femeilor și drepturile femeilor. Și dumnealui ne-a spus că este o prioritate. În ceea ce privește includerea drepturilor femeilor în documentele strategice, trebuie să vă spun uh, că Consiliul a adoptat cadrul privind uh, drepturile fundamentale, document care include și drepturile femeilor ca un interes strategic al Uniunii Europene. Iar planul de acțiune care însoțește acest cadru strategic include și acțiuni uh, specifice pe care Uniunea Europeană, inclusiv uh, Serviciul de Acțiune Externă, Comisia Europeană și statele membre ar trebui să le întreprindă pentru a promova drepturile femeilor și egalitatea de gen. În fine, în ceea ce privește ascultarea vocii femeilor, aceasta este o acțiune uh, pe care o întreprindem cu regularitate pentru că femeile sunt ascultate în permanență. Aceasta este o politică a înaltului reprezentant. Este o activitate în cadrul dialogului și consultărilor noastre. Iar eu am participat la astfel de activități în ultimii câțiva ani și vă pot spune din experiență proprie că aceasta este o activitate regulată, aceea legată de dialog și consultări. Și un alt exemplu de cum ascultăm uh, vocea femeilor uh, în domeniul um, managementului de criză. Uh, la PESC avem uh, puncte focale pentru asigurarea dialogului cu femeile. Este vorba de um, exemple practice din operațiunile din CIAD, de exemplu. datorită acestui uh, dialog uh, cu femeile, am putut să identificăm uh, anumite puncte sensibile. Și este un exemplu din operațiune din CIAD care ne-a ajutat să vedem cât de importante sunt drepturile femeilor și dialogul cu acesta. Acum, doamna Gurmai, vă rog. Mulțumesc. Am venit uh, puțin mai târziu, uh, dar apreciez uh, foarte mult ceea ce ați spus. E important că dumneavoastră sunteți femeie și înțelegeți problemele cu care ne confruntăm. Este foarte important că um, altul reprezentant Cathy Ashton ia această problemă în serios în ultima perioadă de când dumnea ei uh, este în funcție, sunt tot mai multe femei în puteri, uh, în poziții de decizie. Cred că acest aviz este foarte important și îi mulțumesc foarte mult raportoarei. Dumnea ei a parcurs uh, toate punctele care merită să fie luate în considerare. A menționat și Carta Drepturilor, care ține cont și de drepturile femeilor. Cred că aceasta este baza uh, pentru a integra aspectele de gen în toate documentele comisiei. În ceea ce privește activitatea lui Stavros Lambrinidis, care a fost vicepreședinte al Parlamentului, uh, acum este într-o poziție în care poate dovedi că are o, um, atitudine progresivă pe aceste chestiuni. Are un rol foarte important, mai ales uh, în ceea ce privește dialogul cu societatea civilă. Cred că este de asemenea foarte important ca raportoarea să țină seama și de primăvara arabă. În uh, primăvara arabă, femeile uh, au uh, fost um, foarte importante în această revoluție. și la orice schimbare de regim, femeile sunt foarte importante, dar după aceea ele nu se mai regăsesc uh, în uh, poziții de decizie. Așa s-a întâmplat și în primăvara arabă. De asemenea, este foarte important că se promovează participarea femeilor în procesul decizional. Nu trebuie să uităm uh, că traversăm o criză, iar în perioadele de criză femeile uh, joacă un rol important. Nu vreau să spun că criza a fost neapărat provocată de bărbați, dar uh, totuși aceasta este o realitate și știu că femeile sunt importante în perioada de criză. Și cunosc foarte multe femei care au primit uh, sarcini uh, foarte dificile în această perioadă de criză pentru că sunt considerate capabile. Dar oricum trebuie să fim mai sensibili la uh, problemele de gen. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat această dezbatere. Ultima dată pentru depunerea amendamentelor este 29 septembrie la ora 5. Vom vota în comisie pe 10 octombrie, iar AFET va vota pe 10 noiembrie, iar votul în plenară de fapt, nu. AFET va vota pe 7 noiembrie, iar votul în plenară încă nu a fost programat. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 17, reuniuni următoare. Reuniunea următoare va avea loc pe 10 octombrie de la 9 la 12.30 și de apoi de la 3 la 6 și jumătate. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la această reuniune și sper să vă revăd pe 10 octombrie.